astăzi.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 Bună ziua, dragi colegi, și reia, se reia ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textul adoptat sunt disponibile. Există observații la ședința de ieri și la textele adoptate? Se pare că nu. Prin urmare, procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. din partea grupului S și D s-au primit o parte de decizii, s-au primit o serie de decizii pentru a modifica desemnele la delegație. Aceste modificări vor fi incluse în procesul verbal al ședinței de astăzi și uh, vor intra în vigoare